Hello, good afternoon, um, everybody. Um, welcome. Bună ziua tuturor. Deci... Bun venit la reuniunea de astăzi. În primul rând, în ce privește ordinea de zi, avem câteva schimbări la proiectul de ordine de zi. În primul rând, punctul 11, cu privire la procedura de notificare Votul la acest punct a fost amânat la reuniunea din 4 uh, decembrie și după aceea la punctul 20 instituirea programului european de dezvoltare a industriei de apărare menit să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a UE acest punct va fi tratat mâine la ora 10 și 20. Dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, constat de fapt că nu sunt, atunci considerăm acest uh, proiect de ordine de zi adoptat. Acum câteva uh, comunicări ale președintelui. După cum știți, reuniunea este transmisă pe internet, pe portalul Parlamentului. Sper că toată lumea a primit uh, ultima newsletter de la IMCO, cea mai recentă. Aș dori să vă mai spun că în această săptămână are loc uh, Săptămâna Africii la Parlamentul European, organizată la inițiativa președintelui Tajani. Scopul acestei uh, săptămâni este să crească vizibilitatea Parlamentului European în perspectiva summitului uh, Africa-UE, care avea loc în uh, Abidjan în 29 și 30 noiembrie. Avem și adoptarea reuniunilor proceselor verbale ale reuniunilor din 25 și 28 septembrie și 11-12 octombrie, dacă nu sunt obiecții, până la uh, sfârșitul acestei reuniuni, aceste procese verbale sunt considerate adoptate. Putem deci trece la primul punct de pe urmea de zi. Este vorba de raportul cu privire la negocierile interinstituționale în curs, cu privire la uh, Codul European al Comunicărilor Electronice, dar am aflat că doamna Cearanțova e blocată la Luxemburg, are probleme de trafic, va sosi mai târziu. Deci, ce putem face acum e să-l așteptăm pe domnul comisar Moscovici, care trebuie să sosească uh, într-o oră. Deci așteptăm sosirea lui. Okay, so now that uh, we have uh, commission... A sosit domnul comisar. Bun venit la comisia noastră și mulțumim uh, pentru prezență. Înainte de a vă da cuvântul, aș dori să urez bun venit uh, unor uh, uh, oaspeți din partea colegei Staller. Uh, e vorba de reprezentanții ai uh, pieții, uh, ai uh, bisericii din uh, Scoția. Sper că vă veți bucura de vizita la Parlamentul European. Încă o dată, domnule Moscovici, mulțumesc pentru prezență. Obiectivul ședinței de astăzi e să discutăm progresele programului de lucru al uh, Comisiei și uh, planul de management 2017. uh, uh Uh, inițiativele în ce privește codul uh, VAMAL, ai, apoi uh, progresul legat de anumite dosare legislative care deja au fost prezentate de către Comisie și cele care țin de domeniul de competență al Comisiei noastre, noastre și apoi un schimb pentru prioritățile pentru 2018 până în 2020 Sigur că avem în vedere și finalul mandatului. Aș dori acum să vă dau cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnilor și domnilor vicepreședinție, domnilor și domnilor deputați. Știu că uh, există și interpretare, deci o să beneficiez de uh, posibilitatea de a vorbi în limba franceză, care e una dintre limbile uh, ale, de lucru ale Uniunii Europene, care va fi limba principală după Brexit. Sigur că îi respect uh, pe prietenii din uh, Scoția uh, și din uh, Regatul Unit. Mă bucur să particip la această audiere. Ultima dată ne-am văzut în luna iunie. Au avut loc mai multe evoluții în domeniul uh, vamelor, dar și în uh, lupta împotriva terorismului, dar și în ce privește aprofundarea pieței unice și deci cred că e momentul să facem un bilanț acum. Aș dori să spun câteva cuvinte în ce privește uh, codul vamal. Am discutat foarte mult despre el cu ocazia ultimei uh, reuniuni. E un subiect de a Comisiei dumneavoastră. Da, într-adevăr, uh, uh, e vorba de o parte foarte importantă a pieței unice, o piață unică care nu are frontiere interne, dar care care nu poate să uh, funcționeze fără reguli comune în ce privește frontierele externe. Aceste frontiere trebuie să fie uh, protejate fără uh, însă să fie împiedicat comerțul internațional. Aceasta este misiunea delicată a vamei europene. E o uh, misiune pe care o îndeplinește însă cu succes. Regulile vamale însă trebuie să fie regulate sistematic uh, actualizate pentru a ține cont de schimbările din domeniul uh, comerțului internațional. Știm că schimburile comerciale digitale sunt tot mai rapide, procedurile se digitalizează, e un fenomen care uh, va accelera și vânzările online, știm acest lucru, și apoi uh, trebuie să menționăm și uh, ingeniozitatea toate, tuturor rețelelor criminale care încearcă să se sustragă controlului și deci iată provocări pentru vamele secolului 21. Uniunea Vamală are ca obiectiv modernizarea și simplificarea procedurilor vamale reale pentru a face față uh, realităților secolului 21. În prezent, noi, dar și dumneavoastră, urmărim punerea în aplicare a Uniunii Vamale și aș dori încă o dată să spun că îmi doresc uh, să cooperăm strâns și cât mai transparent uh, noi, Comisia, împreună cu Parlamentul European. Și în acest sens, serviciile noastre pregătesc la cererea dumneavoastră un raport cu privire la punerea în aplicare a codului, un raport care va informa și Parlamentul European și Consiliul în ce privește folosirea de către către Comisie a competențelor de a adopta actele delegate în conformitate cu articolul 224 din cod. Noi trebuie să ne asigurăm că codul VAMAL uh, ține cont și de preocupările statelor membrelor și a um, comercianților Uh, vamele, vămile nu sunt, uh, uh, sunt desprise de realitate, din contră, ele sunt în strânsă legătură cu activitatea economică. Și trebuie să vedem ce ne spune vocea de la fața locului, de pe teren și asta și facem. Deci procesul de consultare a dus anumite modificări minore, însă reale la pachetul legislativ al codului vamelor care a, fost, care a intrat în vigoare în 2016. Atât statele membre cât și companiile au nevoie de un calendar realist pentru a pune în aplicare uh, sistemele informatice prevăzute de către codul vamelor. Aceste sisteme informatice uh, sunt uh, foarte necesare. Având în vedere complexitatea acestui proces, Sigur, având în vedere și costul suplimentar uh, generat de aceste noi sisteme, a devenit tot mai clar că aceste 17 sisteme electronice legate de cod nu vor putea să fie uh, finalizate în 2020 nu credem că are sens să fixăm o dată uh, știind dinainte că nu va putea fi respectată. Însă Comisia știe că 80% dintre aceste lucrări vor fi finalizate până în 2020 deci e vorba de comunicările electronice. Uh, și, deci, pentru a ține cont de reprezentările statelor membre și a uh, companiilor, ne-am dat seama că trebuie să amânăm până în 2025 acest termen de punere în aplicare a uh, codului electronic și, deci, vom face o uh, modificare la cod la începutul anului 2018. Apoi mai avem o uh, uh, propunere de modificare a actelor delegate care a fost, va, va fi prezentată în 2018. Aș dori să reamintesc că Parlamentul, bineînțeles că va fi consultat cu ocazia acestei revizuiri. Pe scurt, noul cadru de reglementare pe care reprezintă codul vamal al Uniunii are și un merit foarte important. El simplifică procedurile, um, aduce mai multă claritate juridică pentru, uh, pentru companii, dar și dă posibilitate um, vameșilor să efectueze controle mai eficiente la frontiere. Direcția însă este cea potrivită și cred că trebuie să uh, depunem eforturi în acest sens. Credem că controlele um, orientate, țintite, sunt foarte importante, având în vedere că comerțul electronic a explodat. Uh, comerțul electronic este, uh, generează mm, multă plus valoare economică și deci chiar eu am făcut uh, propuneri în domeniul TVA-ului pentru a promova acest comerț electronic în Europeană. În același timp, în ce privește comerțul internațional, știm că comerțul electronic poate reprezenta o nouă amenințare, știm că pot apărea produse non-conforme sau contrafăcute pe piața europeană. Și de aceea codul vămilor al Uniunii Europene propune Uh, sfârșitul exonerării de declarare prealabilă până în 2021. A fost creat un grup de experți pentru a evalua bunele practici și pentru a face față uh, provocărilor uh, comerțului online. Mai multe state membre au instaurat controle eficiente grație unor, unei cooperări strânse între VAM și serviciile poștale și deci vom încerca ca în urma recomandărilor acestui grup să revizuim codul vămilor dacă se consideră că e necesar. Ajung la al treilea subiect, care este foarte important din perspectiva mea, propunerea mea în ce privește con, uh, controlul la importul de bunuri culturale. În contextul geopolitic actual, uh, vămile nu, nu, nu ne mai protejează doar de uh, mărfurile riscante, ci de amenințările mai uh, neclare, să zicem, dar și mai acute, precum uh, terorismul uh, internațional. Și de această dată, vămile pot juca și deja joacă un rol crucial, de exemplu, um, împiedicând finanțarea rețelelor teroriste. Știți că Consiliul ECOFIN ne-a cerut în urmă cu un an să lansăm o strategie de combatere a finanțărilor teroriste. Uh, Asta încercăm să facem și propunerea de astăzi se înscrie tocmai în acest cadru. Știm că această organizație, statul islamic sau Daesh, pentru că nu e vorba de un stat, această organizație se finanțează, printre altele, vânzând pe piața europeană mm, uh, um, opere care au fost uh, uh, importate ilegal pe teritoriul europene. Pe lângă finanțarea terorismului, veniturile acestui trafic au o contribuție la activitatea uh, criminalității organizate, la evaziunea fiscală și la spălarea de bani. Și de aceea Comisia a adoptat în iulie uh, în acest an o propunere de regulament care impune controle vamale la importul de bunuri uh, culturale. Obiectivul nostru este foarte simplu. Trebuie să punem capăt acestui trafic interzicând pur și simplu importarea în uh, Uniunea Europeană a unor bunuri uh, culturale exportate ilegal din țările de origine. Această propunere va permite autorităților vamale să uh, controleze acest, această piață Unii Europene și aș dori să vă spun că noile reguli se vor aplica și uh, importurilor în uh, așa numitele porturi libere. Pentru bunurile mai vechi de 250 de ani. De ce am ales uh, această perioadă? Pentru că uh, piața artei uh, aplică această limită la fel ca și uh, SUA. E o vârstă care a fost validată și de către OCD și deci uh, nu considerăm că e nevoie să venim noi cu o propunere diferită, având în vedere că există acest prag internațional care a fost uh, unanim acceptat. Această limită va propune, va permite și să uh, evităm Um, povară administrativă, fără a pune piedici uh, în uh, comerțul uh, de opere contemporane, pentru că nu cred că trebuie să fim prea restrictivi și să împiedicăm dezvoltarea de opere culturale. Propunerea mea se bazează pe trei uh, axe. În primul rând, o propunere privind bunurile culturale de import. Uh, e vorba de obiecte, opere manuscris, manuscrise, vestigii de opere istorice, uh, Uh, și de această dată uh, ne bazăm pe, cele, pe, pe uh, normele UNESCO. Apoi, noi obligații în ce privește documentarea, vorbeam de UNESCO, bineînțeles, și nu de OCD. Îmi pare rău, dar sunt prea obișnuit să vorbesc de OCD. Apoi, noile obligații în ce privește documentarea. Știți că <laughs> cunosc foarte bine UNESCO pentru că directoarea este uh, din țara mea. Dar în orice caz, uh, importatorii trebuie să obțină licențe de uh, uh importare pentru bunuri, pentru alte categorii de bunuri, de exemplu uh, cărțile vechi, uh, obiectele arheologice. Importatorii trebuie să facă obiectul unui sistem de autocertificare care atestă că bunul respectiv a fost exportat în mod legal. Și, în fine, a treia axă, Punerea în aplicare, uh, ca de obicei, uh, punerea în aplicare este foarte importantă. Autoritățile vamale vor putea să confiște uh, bunurile care nu au făcut obiectul dovezii unui export legal. Această propunere legislativă va, va fi însoțită de o uh, campanie de sensibilizare uh, în ce privește potențialii cumpărători de bunuri culturale în Europa și vom, uh, îi vom uh, forma și pe noi vameși, pentru că nu vorbim despre o nouă meserie, dar în orice caz este vorba de o pregătire uh, pe care o vom organiza de, și de această dată împreună cu UNESCO. Acest regulament uh, ne reamintește cât de vastă este oferta de bunuri culturale importate în Europa zilnic și deci trebuie să avem reguli moderne și instrumente moderne pentru ca controlul la frontiere să se facă în cele mai uh, optime condiții. Iată ce doream să spun uh, în prezentarea uh, mea dar aș dori să spun că insist asupra acestei uh, ultime inițiative. Toate inițiativele noastre sunt importante, dar ultima reprezintă o adevărată urgență. Uh, știți că am participat la reuniunea a două comisii competente ale Parlamentului și sper ca Parlamentul European să ne sprijine pentru a adopta această inițiativă cât mai repede, pentru că mi se pare că uh, e foarte important să o adoptăm având în vedere interesul nostru general comun. Știți că statul islamic uh, e uh, pe punctul să fie învins din punct de vedere militar, dar știm că rămâne o amenințare difuză pentru uh, populația noastră pentru mm, care a făcut deja obiectul acestor atentate. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor eurodeputați. Mulțumim și noi, domnule comisar. Aș dori să dau cuvântul acum membrilor Roja uh, um, Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru faptul că v-ați concentrat atât de mult pe bunurile culturale și timpul pe care și eforturile pe care le-ați făcut pentru lucrurile oribile făcute de statul islamic. V-ați ocupat și de Brexit foarte mult, așa că aș dori să vă pun întrebări dintr-un punct mai diferit. În ceea ce privește uh, Uniunea Vamală a UE, ne-ați putea da niște informații în legătură cu starea actuală în cadrul negocierilor Brexit cu privire la această Uniune și care ar putea fi un rezultat, ce fel de aranjamente post-Brexit ar putea exista în domeniul Vamal și poate opțiunea de a menține acordurile care există acum, acordurile Vamale pentru câțiva ani după Brexit ar fi ceva de mare interes pentru noi. Și poate încă ceva cu privire la fiscalitate, care face parte din mandatul dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește noile trăsături ale noi fiscalități electronice, pentru că vorbim aici de piața unică și protecția consumatorilor în comisia noastră noi. Așa că cu toții suntem de acord că trebuie să fie actualizată abordarea fiscalității, astfel încât profiturile din uh, economia digitală să fie taxate într-un mod echitabil. Orice inițiativă e foarte apreciată din partea noastră, însă mi-aș dori mai multe detalii, dacă e posibil, cu privire la viitoarea legislație. Și această propunere pe baza noii CCTB lansate. Uh, cum va arăta și va funcționa această nouă propunere și ce beneficii vor exista pentru IMM-uri în Uniunea Europeană, mai ales pe piața unică europeană? Asta ne interesa pe noi cel mai mult. Vă mulțumesc! Mulțumim, Ruja. Domnul Danti. Grazie, Eu vorrei Mulțumesc, domnule președinte. Eu um, aș dori să-i mulțumesc um, foarte mult comisarului Moscovici pentru această prezentare a politicii vamale. Eu consider că, printre multele politici de care ne ocupăm, aceasta este puțin neglijată. Dar cred, de asemenea, că este un element esențial să asigurăm protecția pieței unice, în, specia, în special la granițele sale externe. Este fundamental. Săptămâna trecută, în sesiunea plenară, am votat uh, o propunere uh, pentru niște instrumente de apărare comercială, o propunere foarte importantă de care s-a discutat deja de multă vreme. Noi avem nevoie de o piață, practic suntem o piață globală, așa că întreprinderile din Uniunea Europeană trebuie protejate împotriva uh, acțiunilor de dumping și a concurenței neloiale din celelalte țări. Dar toate măsurile noastre de apărare comercială s-ar putea să nu-și îndeplinească scopul dacă nu protejăm piața unică la granițele sale externe, dacă nu combatem introducerea în Europa a unor produse care nu au garanțiile necesare. De aceea împărtășesc viziunea dumneavoastră. Dar aș vrea să vă împărtășesc uh, și câteva preocupări. 1. Noul cod VAMAL este dificil de pus în aplicare. Se merge către o derogare față de anumite elemente, așa cum spuneați și dumneavoastră, acesta nu este neapărat un lucru bun. 2. Directiva cu privire la sancțiunile asupra încălcărilor vamale pe care Parlamentul a aprobat-o și Consiliul uh, de asemenea, cred că este destul de dificil de pus în aplicare. Uh, noi nu putem avea un sistem eficient dacă nu avem un sistem de standarde de minimis, dacă nu avem sancțiuni uniforme care să garanteze uh, anumite elemente pieței unice. Știți că um, Comisia încearcă să obțină de la Consiliu un compromis în acest sens. Apoi, um, așa cum spunea și colega mea, aspectul legat de Brexit. E clar că raporturile între Regatul Unit și Uniunea Europeană sunt în, în continuă schimbare. Sunt uh, de acord cu poziția Parlamentului. Trebuie să evităm o, o așa numită hard border între Irlanda și Regatul Unit. Însă cred că aici apare un punct nevralgic în protecția frontierelor pieței unice. Nu știu dacă în dezbaterile de la nivelul comisiei sau uh, în dezbaterile pe care le-ați avut cu negociatorul um, responsabil, domnul Barnier, ați um, găsit metode concrete de protecție a pieței unice care să nu implice această hard border între Regatul Unit și Irlanda. Deci aș vrea să știu dacă aveți noutăți în acest sens. Și apoi aș vrea să mă refer la web tax, la taxa online. Dumneavoastră considerați că această inițiativă ar putea să se concretizeze în uh, timp scurt. Ce părere aveți dumneavoastră, dar și din perspectiva pieței unice? Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult din partea ECR, domnul Dalton. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc, domnule comisar, că ați răspuns invitației noastre. E clar că domeniul VAMAL e unor foarte complex și plin de provocări și e o parte foarte importantă de discuție în comisia noastră. Mulți dintre noi din Regatul Unit ne dăm acum seama că cât de complicate por, pot fi chestiunile vamale. Vă voi pune două întrebări nelegate de Brexit. Una, în ceea ce privește valoarea, acel prag pentru comerțul electronic, acest prag e 22 de euro acum pentru importuri, importuri prin comerțul electronic. Mulți dintre, din circumscripția mea și nu numai, știu foarte mulți oameni din diferite țări care vor fi afectați. Vor cumpăra ceva dintr-un uh, stat nemembru UE și vor primi o scrisoare din partea autorităților vamale cu roșu în care li se vor cere să plătească taxe vamale pentru că e ceva din afara Uniunii Europene. Dar dacă aduci ceva cu tine, când ai adus ceva din afară, ai un prag de peste 400 de euro. Și atunci, de ce există acest prag rămas la 22 de euro pentru bunurile electronice? Nu ar trebui să fi analizată și această chestiune astfel încât să beneficieze industriile noastre de aici în ceea ce privește importurile. Un lucru important și pentru mediul de afaceri și pentru consumatori. Apoi, cu privire la sistemele electronice, fiind din Marea Britanie, Întotdeauna știu că e, dificil, e mai dificil decât credem inițial să punem în aplicare sisteme electronice complexe și e dificil și în ceea ce privește dimensiunile vamale. Există angajamente ale statelor membre care nu au fost respectate, iar acest lucru afectează relația pe care o avem cu partenerii. Trei întrebări în acest sens. La ce impact se gândește Comisia în legătură cu această întârziere când codul a fost adoptat în 2013, doar acum ne-am dat seama că sistemele nu sunt gata de funcționare, nu se stabilește un precedent negativ pentru că S-a investit atât de mult capital politic în ceea ce privește politicile digitale online și acestea sunt un domeniu cheie pentru comisia noastră. Așa că acum nu e oare contraproductiv să le lăsăm atâta marjă de manevră statelor membre cu privire la implementarea codului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Dan. Poate că ne puteți răspunde la cele trei întrebări și a doua rundă după aceea sau, Denis, preferi? Te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. E mai bine să luăm întrebările întâi. Mă uimește felul în care com- domnul comisar a argumentat că trebuie să așteptăm până în 2020-2025, totul este foarte complex. Însă, propunerile din țările de jos nu au fost deloc mulțumite de acest, această propunere legislativă pe domeniul Vamal. Spuneau, noi avem un sistem bun, acum statele membre care nu au un sistem bun, trebuie să stăm să le așteptăm pe ele. Uh, când noi am putea avansa. Așa că e dezamăgitor și că mai există și această întârziere. E exact uh, subiectul de care se temeau țările de jos. Dan a menționat deja toate acestea. Eu cred că comisia nu e suficient de ambițioasă și m-aș fi așteptat la mai multă, m-aș fi așteptat ca acesta să fie un subiect principal pentru dumneavoastră. Uh, eu consider că nu s-a pus destulă presiune asupra statelor membre. Unde sunt problemele? Unde poate ajuta Comisia? Poate poate ajuta cu bani, cu know-how? De ce durează atât de mult această punere în aplicare a statelor membre? Un al doilea punct. În domeniul vamal suntem obișnuiți cu modelele de risc și în ceea ce privește bunurile culturale aveți niște proiecte bune. Însă vedem în practică că mai există și alte elemente, cum ar fi corupția, care joacă un rol tot mai important. În țările de jos avem deja de mult timp cazuri de corupție. Transparency International nu ne-a pus, uh, ne-a pus destul de sus pe listă. Uh, în general nu ne pune foarte sus pe listă, dar în ceea ce privește domeniul vamal aici avem probleme. Corupția persistă. Avem acum acest nou sistem. Aceste noi sisteme oferă și funcționarilor vamali mai multe modalități prin care mm, de care se poate profita. Un bun poate fi dus prin locuri unde nu există atât de multe filtre. mărfurile care pot ajunge prin puncte vamale corupte în Uniunea Europeană devine un pericol mai mare. Așa că eu aș dori să știu care e legătura între politica vamală și cea cu privire la lupta împotriva corupției. Mulțumim! Mulțumesc, doamnă președinte, le mulțumesc și colegilor. Mi se pare că voi repeta o parte din lucrurile care au fost spuse. Evident, standardele de cooperare vamală sunt foarte importante pentru piața unică și aveți dreptate cu privire la activitățile juridice, cum putem aborda problemele. Ne-ați vorbit de obiecte de artă, mai există țigări, orice ar fi, tot felul de produse. Și, din păcate, 28 de state membre, din păcate în curând 27, însă 28 de state membre care formează Uniunea Europeană, adică noi, cum putem noi să punem mai multă presiune asupra lor? Și menționați acest lucru în 2013. În 2013 eram aici, alții erau aici când au început dezbaterile cunoșteam situația, știm ce se întâmplă, știam și atunci și iată că după patru ani avem aceeași discuție noi. Statele membre, odată și încă o dată statele membre sunt cele care nu fac ceea ce ar trebui pentru Uniune. Așa că trebuie să ne întrebăm ce putem face mai bine, cum putem să fim, să fim mai uh, eficienți. Soluțiile tehnologice, vorbind de ele, deși acestea pot să existe, ce sunt? Sunt dezamăgită că nu sunt mai mulți colegi alături de noi acum, pentru că chestiunile vamale pot să fie trimise la margine de tot felul de altfel de subiecte, dar e un punct important pentru piața unică pe care ne-o dorim cu toții. Și să vedem ce se va întâmpla, cum vor fi alegeri parlamentare și așa mai departe. Impactul Brexit pe care îl menționau colegii, eu nu vreau să ieșim de pe piața unică, din Uniunea Vamală, însă există aceste probleme și cu bunurile din uh, Regatul Unit spre UE și și invers. Se discută diferite scenarii pentru că nu mai mult până în 29 martie la 11 seara când, din păcate, conform prim-ministrului nostru, un, Regatul Unit va părăsi Uniunea. Așa că mă întreb, ce se va întâmpla. Bineînțeles, noi trebuie să ne asumăm uh, responsabilitatea. Noi, cel din Regatul Unit, ne-am făcut-o cu mâna noastră, însă aș vrea să știu ce se va întâmpla mai departe. Mulțumim, Catrin, și acum doamna Rozie. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste explicații și salut propunerea pe care ați făcut-o cu privire la controlul bunurilor culturale. Și veniți cu soluții pentru ceva ce ne preocupă. Aș avea patru puncte pe care aș dori să iau cuvântul. În primul rând, codul VAMAL al Uniunii cu informațiile pe care ni le-ați furnizat în dialogul structural. Da, există dezamăgiri legate de această întârziere, e normal, dar aveți de gând ca după aceste schimburi de opinii foarte utile să ne prezentați și o versiune scrisă, așa cum a cerut Parlamentul. Cred că ar fi foarte bine, astfel încât uh, și noi am putea să luăm mai bine cunoștință de ceea ce se întâmplă acum și situația în care ne aflăm și problemele care există vis-a-vis de statele membre și apoi responsabilitatea pe care o au unii sau ceilalți din statele membre. S-a pus deja această întrebare, dar lucrez la acest dosar, așa că și eu mă întreb uh, în legătură cu aceste taxe în ceea ce privește domeniul vamal sunt importante pentru a avea o piață unică și trebuie să fie discutate și infracțiunile și sancțiunile și acestea trebuie să fie armonizate, astfel încât să nu există diferențe atât de mari între statele membre și ce fel de blocaje există în Consiliu? Sunt pe care să fie rezolvate sau nu? Apoi, cu privire la piața internă și controlul la frontieră rolul controlorilor e să nu permită produselor contrafăcute să intre pe piața europeană. Pentru asta avem nevoie de reguli, de definiții comune pentru o serie de produse. Mă gândesc la produse agricole, unde putem trasa originea, însă pentru altele avem nevoie de ceva comun pentru că există produse artizanale, produse tradiționale care nu se supun normelor de indicație geografice. Și atunci ce se întâmplă cu acestea în controlul, la controlul vamal? Din punct de vedere juridic nu sunt văzut ca fiind produse contrafăcute. Comisia ar putea face o propunere astfel încât să definească indicațiile geografice pentru astfel de produse artizanale, astfel încât să ne protejăm produsele, să luptăm împotriva contrafacerii. Apoi, piața internă, fiscalitatea și simplificări pentru IMM-uri. Servicii intraeuropene între statele membre, TVA-ul, regimurile diferite de TVA la nivel um, național, uh, nu există un ghișeu unic pentru ele, însă cu privire la accize nu așa stau lucrurile. Există această fragmentare pe piața europeană. Și mă gândesc la comerțul cu vin, unde producătorii nu pot să exporte cu ușurință spre clienții din celelalte state membre, pentru că există acest sistem de accize foarte complicat. Așa că aveți în vedere un model asemănător cu cel pentru TVA astfel încât uh, în legalitate să fie abordată și această problemă pe piața internă. Vă mulțumesc foarte mult pentru calitatea informațiilor obținute astăzi. Vă mulțumim foarte mult, foarte multe întrebări, domnule comisar, așa că vă dau cuvântul să ne răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu o remarcă generală. Nu. Comisia nu uh, are ambiții scăzute în domeniul vamal. Este un subiect complex, dar este un aspect esențial, absolut vital și trebuie să găsim uh, mijloacele necesare pentru a acorda mai multă vizibilitate acestui subiect uh, în cadrul opiniei publice. Cred că vorbeați despre propunerea um, de combatere a traficului ilegal cu bunuri culturale. Eu consider că există un consens uh, pe acest subiect uh, care permite să punem în lumină și în valoare rolul uh, autorităților vamale. Aș vrea să răspund, desigur, și mai precis la întrebările dumneavoastră. Voi începe cu Brexitul. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar cred că știți deja care este răspunsul meu. Avem un singur negociator din partea Comisiei, domnul Michel Barnier. Desigur, fiecare comisar este implicat în aceste negocieri și eu sunt implicat în calitate de comisar pentru vămi în pregătirea acestor negocieri. Dar negocierile sunt conduse de negociatorul principal eu uh, nu discut despre vămi uh, cu omologii mei, cu comisarii mei omologi. Nu vorbesc cu Phil uh, Hammond despre, uh, despre vămi. Și cred că este foarte bine din punct de vedere strategic. Și un al doilea punct pe care s-ar putea să vă dezamăgesc cu privire la Brexit este că începem cu începutul, practic luăm lucrurile pe rând. Noi vrem să rezolvăm aspectele legate de această separare. Haideți să nu vorbim despre un divorț. E vorba de aspectele legate de plăți, aspectele financiare, drepturile cetățenilor, chestiune legate de frontiere, în special frontiera dintre Regatul Unit și Irlanda. Înainte de a discuta etapele următoare, vrem să rezolvăm toate aceste subiecte. Știu că va trebui să definim câteva aranjamente, pe urmă intervine perioada de tranziție, acordurile comerciale, Uniunea Vamală, piața internă și așa mai departe. Toate acestea sunt în centrul discuțiilor noastre, însă detaliile pe marginea acestora vor fi stabilite după ce se va fi încheiat prima parte a negocierilor. Nu suntem neapărat într-un impas, dar uh, ne confruntăm cu câteva dificultăți. Cu toate acestea, ne așteptăm uh, la progrese semnificative până la sfârșitul anului și facem tot posibilul pentru asta. Când spun asta, desigur, vorbesc în numele Uniunii Europene, dar și în numele Regatului Unit. Așa că vom încerca să ne îndreptăm în direcția potrivită. Aspectele legate de vămi, de frontiere, vor fi în centrul următoarei runde de negocieri, dar uh, fiți siguri că ne pregătim pentru aceste negocieri, uh, nu vom improviza când spunem că începem cu începutul și că luăm lucrurile pe cale, asta nu înseamnă că nu avem o strategie pentru viitor sau că nu ne pregătim pentru următoarele etape. În ceea ce privește taxele, impozitele uh, pentru comerțul electronic. E într-adevăr un subiect important, discutat și în cadrul G20, dar uh, discutat și în cadrul OCDE. Și vă voi da un răspuns în trei părți. E clar că această problemă e globală, nu e una europeană sau națională. Este o problemă cu care se confruntă lumea întreagă și e o problemă care are nevoie de o soluție globală. Uniunea Europeană vrea să se plieze pe normele OCDE și, dacă e posibil, vrem să găsim o soluție comună, în special cu prietenii de peste ocean. Știți că în cadrul OCDE există un grup de lucru care va emite un raport la începutul lui 2018. Vom aștepta acest raport, vom lua notă de rezultatele grupului de lucru la următoarea reuniune G20 la nivelul miniștrilor de economie și de finanțe. Apoi vom veni cu soluțiile adecvate. Aceasta este prima parte. A doua parte. Noi uh, suntem uh, o piață, avem o piață internă, integrată, deci s-ar putea să fie nevoie de o legislație la nivel european. Cum spuneam, e o problemă globală care are nevoie de o soluție globală, dar e și o problemă structurală care are nevoie de o soluție structurală. Și, după părerea Comisiei, această soluție este reprezentată de CCCTB, din multe motive uh, pe care nu le voi detalia acum. Această propunere deja există, deci e soluția cea mai rapidă. Mai mult de atât, mi se pare propunerea cea mai ambițioasă și cred că este cea mai adecvată la introducerea aspectelor digitale în cadrul impozitului pe profit pentru companii pe viitor. Știu că mandatul acestei comisii expiră în noiembrie 2018. Cred că Uh, mandatul meu în calitate de comisar uh, pentru uh, chestiuni fiscale va fi un succes și îl voi putea declara ca atare dacă vom fi adoptat CCTB până la sfârșitul acestuia. Pentru că astfel vom aduce fiscalitatea întreprinderilor la nivelul secolului 21. Aceasta e o propunere care vine din partea unor unei țări pe care o cunosc uh, foarte bine și uh, nici eu uh, nu sunt de acord cu soluții fragmentate. Dar, dacă o soluție pe termen scurt nu împiedică trecerea la o reformă structurală, uh, Asta nu înseamnă că nu putem beneficia de aceste soluții pe termen scurt. Pentru Uniunea Europeană, propunerea principală este CCCTB pentru taxarea, impozitarea comerțului electronic. Dar haideți să spunem lucrurilor pe nume. Avem nevoie de o propunere puternică în 2018 și Comisia o va și înainta în martie sau în aprilie 2018, pentru că vrem ca această propunere să fie adoptată până la sfârșitul mandatului nostru. Și când mă refer la sfârșitul mandatului, mă refer și la sfârșitul mandatului dumneavoastră. Pentru că după 2018 va începe un nou ciclu care și el este extrem de important. Aceasta este părerea mea cu privire la uniformizarea impozitelor. examinez deocamdată toate opțiunile. Nu e neapărat opțiunea cea mai bună, aceasta ar putea funcționa dacă este coroborată cu o viziune mai cuprinzătoare asupra CCCTB. Impactul Brexitului asupra porturilor. Această decizie implică și reinstaurarea graniței între Regatul Unit și Irlanda cu proceduri și controle speciale. Dar, așa cum v-am spus, toate acestea vor fi discutate în faza a doua a negocierilor. Apoi, uh, modificarea și punerea în aplicare a codului VAMAL al Uniunii. Acesta a intrat în vigoare în mai 2016. Este un act legislativ lung și complex. Noul cod VAMAL al Uniunii reprezintă, marchează practic uh, o reformare majoră a codului precedent, aduce mai multă certitudine pentru mediul de afaceri. A fost um, un moment important pentru una Vamală, care permite intrarea și ieșirea uh, de bunuri în valoare de 3 miliarde de euro în fiecare an. De asemenea, acest cod asigură mai multă certitudine și autorităților vamale și comercianților, dar și statelor membre. Care este situația negocierilor pentru cadrul uh, Uniunii Europene în materie de sancțiuni pentru încălcări? Anul acesta, Parlamentul a încheiat prima lectură, are intenția de a încuraja Consiliul să reacționeze cât mai repede. Trebuie să vă spun uh, sincer că Comisia nu poartă toată vina pe care i-ați atribuit-o dumneavoastră și statele membre au uh, vina lor. nu se aplică toate remarcele pe care le-ați făcut uh, dumneavoastră. Comisia deja a, și-a transmis poziția și către Consiliu și către Parlament în septembrie anul acesta și considerăm că discuțiile din Consiliu pot să fie modificate pe baza acestei propuneri. Raportul Parlamentului pe baza propunerii Comisiei este un pas foarte important în progresul acestui dosar. Comisia consideră că nu există nicio justificare pentru retragerea acestei propuneri. Până acum, uh, textul nu a fost discutat articol cu articol. Bunurile contrafăcute. Comisia este conștientă de faptul că bunurile contrafăcute rămân un fenomen uh, uh foarte prezent la fel și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Avem nevoie de instrumente pentru combaterea acestor fenomene, dar trebuie să fim și proactivi. 80% din uh, bunurile contrafăcute vin din China. Haideți să spunem lucrurilor uh, pe nume. Și 8% vin din Hong Kong. Tocmai de aceea am uh, dezvoltat două planuri de acțiune cu China și Hong Kong pentru a schimba informații privind uh, uh situațiile de risc și pentru a identifica ambarcațiunile suspecte. Când vine vorba de schimbul de informații între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței, acesta este esențial. Noi uh, Uh, avem drept cadru pachetul privind bunurile și Comisia lucrează acum la redactarea unui act legislativ care să promoveze un uh, schimb de informații mai proactiv și mai bun între autorități. Ce vom face pentru a ne asigura că platformele online plătesc impozite acolo unde funcționează? Pentru că e clar că viitorul economiei e digital. Din nou, evaluăm diferitele opțiuni prezentate în comunicarea Comisiei de pe 7 septembrie. Sau 7. Am fost întrebați ce vom face cu derogarea TVA pentru um, pachetele mici, în valoare mai mică de 22.000 de euro. 150 de milioane de pachete sunt importate fără să plătească TVA în Uniunea Europeană în fiecare an, iar acest sistem lasă loc de abuzuri și uh, deturnează um, mediul de afaceri pentru întreprinderile Uniunii Europene. Întreprinderile din Uniunea Europeană uh, sunt dezavantajate pentru că trebuie să plătească TVA pe fiecare uh, euro pe care îl obțin din, uh, pe fiecare cent pe care îl obțin din vânzări. Tocmai de aceea, Comisia a hotărât să elimine această derogare din propunerea privind comerțul electronic din decembrie 2015. Începând cu 2021, vor fi necesare declarații vamale electronice pentru toate importurile, inclusiv importurile de pachete mici, indiferent de valoarea acestora. Iar acest lucru se va aplica și la uh, livrările prin poștă. Disponibilitatea datelor electronice vor permite autorităților vamale să conducă, să efectueze controle pe baza criteriilor de risc și să se concentreze pe uh, pachetele cu risc ridicat. Se consideră că mai bine de 75% din aceste pachete vor fi declarate prin intermediul ghișeului unic, care există deja și care s-a dovedit a fi eficient. Și cred că această extindere este o uh, cale bună de acțiune. Domnule eu, am uh, ascultat intervenția dumneavoastră, ați vorbit despre ambiții, dar despre ambiția cui vorbiți aici? Eu nu mă simt atacat neapărat, pentru că știu că Comisia are ambiții foarte mari pentru domeniul vamal. Dar este clar și că trebuie să ținem cont de realitate. Și realitatea este următoarea. Sarcina noastră este foarte complexă costul introducerii unui sistem nou este foarte ridicat. Tocmai de aceea trebuie să recunoaștem că cele 17 sisteme actuale legate de cod nu pot fi finalizate până în 2020. Ar fi nerealist și um, nesincer să afirmăm acest lucru. Dar Comisia estimează că 80% din obiective vor fi atinse până în 2020. Astfel, răspundem la solicitările anumitor state membre și a reprezentanților din domeniul comercial de a amâna termenul final de punere în aplicare a anumitor sisteme, nu al tuturor, până în 2025. Și cred că aceasta este uh, abordarea realistă, care nu cred că denotă o ambiție mult prea scăzută, pentru că ambițiile care nu au un fundament realist se numesc fantezii. Tocmai de aceea am amânat introducerea acestor sisteme electronice. Însă ne-am consultat îndeaproape cu statele membre și cu reprezentanții comerciali înainte de a modifica aceste planuri privind sistemele electronice. Am vrut să acționăm mai rapid, dar în același timp a trebuit să acceptăm uh, și să ne uh, adaptăm ritmului statelor membre. Ca să răspund și doamnei Rozie, nu e foarte ușor să răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră, în special cu privire la produsele artizanale. Vă confirm că vom redacta un document scris, comisia vă va pune la dispoziție un document scris scris. În ceea ce privește accizele, situația este complexă când vine vorba de vânzările la distanță pe piața internă. Mă gândesc la extinderea ghișeului unic și la domeniul accizelor. Mi se pare foarte important însă să finalizăm deocamdată introducerea acesteia pentru TVA și sper că acest lucru se va întâmpla pe 5 decembrie în cadrul ECOFIN. Și Acum mă refer la subiectul principal, traficul ilegal de bunuri culturale. Sper că vom putea lucra împreună și că vom putea face progrese rapide pe această măsură foarte așteptată, care va permite autorităților vamale, pe care, la fel ca mine, le respectați și dumneavoastră, să aibă la dispoziție mai multe instrumente și să-și crească astfel eficiența. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș vrea și eu să vă adresez o întrebare cu privire la bunurile culturale. Cred că E vorba de punerea pe piața internă, până la urmă, a unor bunuri um, foarte sensibile. Aceste bunuri uh, accentuează rolul autorităților uh, vamale și dumneavoastră ați pus accentul pe rolul acestor autorități din perspectiva codului vamal. Și, după părerea noastră, nu e vorba de un subiect strict comercial, așa cum ar crede unii. Așa că aș vrea să știu care, care este viziunea dumneavoastră în acest sens. E un subiect bamal, însă e foarte aparte. A fost abordat uh, în contextul luptei împotriva finanțării terorismului, care face parte integrantă dintr-o strategie pe care noi o pregătim uh, pentru Parlament uh, și pentru Consiliu. Și mai cred și că e un domeniu foarte vast, pentru că miza e să punem capăt uh, jefuirii acestui uh, patrimoniu uh, și al returnării uh, lui la proprietari. Bineînțeles că trebuie să prevenim și criminalitatea organizată și de aceea această propunere a fost complet disociată de celelalte pentru că necesită o atenție sporită. Uh, am vizitat mai multe țări, în țările de jos, în Franța, de exemplu, și am constatat că vamele chiar se ocupă de acest uh, domeniu. Am uh, vizitat mai multe puncte vamale, am vizitat, de exemplu, aeroportul Roații Charles de Gaulle și am asistat la confiscarea unei frește din Siria care costă, se pare, 335.000 de euro. Dar dacă vrem să mm, dă mai multă putere vameșilor, grănicerilor, Sigur că nu trebuie să îi uh, stigmatizăm, ci să îi responsabilizăm și cred că vom face un pas important înainte. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, respectiv că acest proiect uh, e foarte important și uh, că trebuie tratat ca atare și nu ca de obicei, cum procedăm de obicei. Mulțumesc! Dacă nu sunt alte întrebări din partea colegilor, Aș dori să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru vizita dumneavoastră. Puteți uh, contați pe sprijinul comisiei noastre pentru cooperarea viitoare. Mulțumim! Cu mare plăcere voi veni la comisia dumneavoastră pentru a vorbi de aceste subiecte care trebuie să fie uh, cunoscute, mai bine cunoscute, dar care sunt extrem de importante. Mulțumesc! Okay, um, so uh, I think it was very interesting. A fost uh, foarte interesantă întrevederea cu domnul uh, comisar. Având în vedere că trebuie să plec și că Dita încă nu a sosit, o rog pe Roja să mă locuiască până când sosește Dita. Deci, Roja, ești invitată să-mi preiei locul. Ești președinte acum. Mulțumesc foarte mult și ne vedem mâine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 Um, this is just for a few minutes. Vă previn că nu e vorba decât de câteva minute, pentru că sper că Adita să sosească cât mai repede. Minute, spuneam. Dar acum vă propun să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. raportul anual privind politica în domeniul concurenței. Raportoare, îi dau cuvântul în câteva clipe, este Cristel Schaldemose. E vorba doar de un aviz în conformitate cu regula 53 la raportul anual privind politica în domeniul concurenței. E uh, un, de competen- competența Comisiei ECON noi uh, reacționăm la uh, propunerea Comisiei uh, pentru anul anterior și raportul ECON menționează anexa de la lista de la anexa 1 în ce privește autorizarea rapoartelor din proprie inițiativă și deci face obiectul unei autorizări automate la noi. Am aici lista vorbitorilor din umbră, dar uh, în primul rând aș dori să dau cuvântul raportoarei principale, Cristel Șaldemose. Ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur să vă văd la prezidiu. O să vorbesc în limba daneză, dacă îmi permiteți. Tak for ordet, øh, og det er rigtigt som øh, vores nye formand. Mulțumesc. Uh... Într-adevăr, ați spus uh, că e vorba de un raport de monitorizare al activității Comisiei Europene în domeniul politicii din domeniul concurenței. Deci trebuie să uh, evaluăm raportul Comisiei. Ce vă pot spune în general e că uh, trebuie să uh, felicităm Comisia pentru tot ceea ce face în acest domeniu al politicii concurenței. Uh, raportul nostru nu conține critici, ci mai degrabă dorințe, de exemplu, sugestii uh, pentru anumite domenii mai uh, precise. Însă, uh, așa cum spuneam, pe ansamblu noi considerăm că Comisia face o treabă bună în acest domeniu. Cu toții ne dorim ca piața unică să funcționeze și apoi ne dorim ca regulile să fie bine aplicate, ceea ce concurență, ceea de duce la o concurență uh, echitabilă între companii, astfel încât și consumatorii să tragă foloasele. Sigur că există și lacune și aici intervine și uh, răspunderea uh, statelor membre, dar noi am făcut la comisia noastră mai multe uh, Uh, propuneri. Am făcut și câteva propuneri de amendamente de compromis și aș dori în primul rând să mulțumesc uh, raportorilor alternativi uh, pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Am avut amendamente de compromis foarte bune și avem uh, un raport uh, în care ne referim la uh, domeniile în care ne putem aduce contribuția și avem și câteva observații generale în ce privește politica concurenței, astfel încât piața unică să funcționeze cât mai bine. Deci, încă o dată, mulțumim raportorilor alternativi. Uh, există uh, trei grupuri politice care uh, sprijină toate amendamentele de compromis și alte două care sprijină aproape toate amendamentele de compromis cu câteva mici excepții. Aceste amendamente de compromis vizează o paletă de teme, nu o să le citez acum pe toate, însă unele, de exemplu, insistă asupra necesității ca noi să Uh, combatem uh, uh, subvențiile care denaturează concurența. De asemenea, ne dorim ca regulile în domeniul concurenței să fie mai bine aplicate pentru că ne dorim ca și IMM-urile să beneficieze de pe urma lor. Avem și mai multe propuneri în ce privește uh, funcționarea mai bună a pieței digitale, având în vedere și uh, aici uh, domeniul concurenței. Ne dorim ca regulile pe care le avem să fie cu adevărat puse în aplicare. Ne gândim, de exemplu, și la platformele digitale care ar trebui să fie mai bine folosite. Și, de asemenea, ne-am dorit să existe o adevărată concurență, o concurență reală pe piața unică digitală. Ne-am dorit de asemenea ca consumatorii să aibă acces uh, și la um, acțiuni colective în despăgubire pentru că uh, consumatorii uh, trebuie să se asigure că au anumite instrumente de um, acțiune pe piața unică. Apoi, în ceea ce privește regulile privind contractele, ne dorim ca și ele să fie unitare, să fie armonizate. Uh, am încercat la comisia noastră să ne asigurăm că regulile privind uh, Uh, contractele, uh, protejează drepturile consumatorilor, dar și uh, mediul înconjurător. Iată care, sunt, care este poziția noastră la avizul pentru ECO, pentru Comisia ICON. Spuneam că beneficiem de, sprijinirea, de, de, de sprijin partea majorității grupurilor politice pentru aceste amendamente de compromis. Sper ca mâine la vot să votăm toate aceste amendamente de compromis. Deci, încă o dată, mulțumiri. Mulțumim și noi, Cristel. Uh, pe listă am mai mulți raportori uh, alternativi. Mm, colegul Pospișil, de exemplu, uh, s-a scuzat. Știți că în Republica Cehă se Uh, pregătește un nou guvern uh, și deci probabil că participă la aceste negocieri. Mi-a trimis un uh, text pe care îl voi citi activitatea privind avizul cu doamna Șaldemoze a fost uh, foarte constructivă și am reușit să ajungem la uh, compromisuri de calitate. În general, uh, poziția noastră de principiu a fost să punem accentul pe politica în domeniul concurenței și să nu extindem sfera de aplicare la alte politici, precum politicile economice sau sociale. Am insistat și pe faptul că e nevoie de terminologie cât mai clară, de formulări cât mai clare, mai ales în domeniul sensibile precum fiscalitatea, detașarea lucrătorilor, pentru a evita confuziile și interpretările divergente. Câteodată, e adevărat că uh, mai puțin e mai bun și în acest domeniu al politicii concurenței suntem convinși că avem reguli bune în general, dar care sunt câteodată ori insuficient, ori incoerent uh, puse în aplicare. Și deci rolul nostru în acest domeniu al politicii uh, concurenței ar trebui să fie să încurajăm actorii uh, respectivi să se asigure că regulile actuale sunt mai bine puse în aplicare. Acum, pe plan con- con- con- uh, concret, mă bucur de faptul că am ajuns la un compromis în ce privește uh, chestiunile fiscale uh, și uh, că uh, avem aceste amezi în, în cazul în care uh, regulile nu sunt respectate. Uh, instrumentele uh, juridice uh, Uh, credem că trebuie să rămână de competența statelor membre și ar trebui să evităm uh, suprapunerea de uh, competențe la nivel european. Aș dori să mai mulțumesc încă o dată doamnei raportor și tuturor raportorilor alternativi pentru cooperare și pentru spiritul de deschidere care ne-a permis să ajungem la uh, compromisuri echilibrate. echilibrate. Iată ce ne-a transmis uh, Jiri Pospsil. Uh, doamna Mobaric, nu o văd în sală. Daniel Dalton va vorbi uh, în numele doamnei Mobaric. Mulțumesc foarte mult. Uh, aș dori să își ceară scuze pentru absență. Din păcate, au fost probleme cu zborul său din Scoția, dar în orice caz dorește să-i mulțumească lui Cristel pentru activitatea Uh, depusă, mai ales la amendamentele compromis. ECR-ul sprijină majoritatea acestor amendamente de compromis și uh, abordarea echilibrată a vizului, însă nu va sprijini compromisurile 2 și 6. Nu putem sprijini compromisul 2 pentru că textul este prea vag și se îndepărtează de obiectivul acestui uh, aviz și al acestui raport, politica în domeniul concurenței. pentru că uh, sunt uh, permise prea multe interpretări posibile, ceea ce ar putea induce în eroare și ne-am îndepărtat de obiectul uh, raportului. Nu că nu ne dorim ca uh, să se împartă mai bine uh, politica fiscală, dar e o chestiune mult prea complexă și nu poate să fie rezolvată într-un astfel de text și așa cum spunea și domnul comisar, noi uh, avem o problemă uh, cu uh, uh, impozitele, care probabil că ar trebui să fie abordată la nivel global. În ce privește compromisul 6, uh, el vizează aceste acțiuni colective în despăgubire. Noi ne dorim ca părțile să fie uh, bine despăgubite și salutăm acest lucru. De altfel, uh, la alte rapoarte am încercat să obținem astfel de acțiuni colective în, des- în uh, despăgubire. Însă, doamna Mobaric consideră că trebuie să ne gândim mai mult la acest subiect, să reflectăm mai mult. Dar, uh, uh, pe scurt, mulțumește uh, autoarei pentru că a inclus mai multe sugestii din partea ECR, de exemplu, cum am putea să obținem cu adevărat o politică, o, o, o uniune digitală cu mai multe nuanțe și nu că impunem același colopot pentru toată lumea. Mulțumesc, uh, Denis de Jong, uh, și el este raportor uh, din umbră. Denis, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Ruja? Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei pentru munca excelentă pentru acest aviz. E foarte important pentru noi. În primul rând, credem că politica în domeniul concurenței trebuie să țină cont de, trebuie să Uh, fie tratată exclusiv de noi, pentru că uh, e de competența noastră. Dar dacă ne uităm uh, la cum funcționează concurența pe piața unică, avem impresia câteodată că concurența nu este reală. Mă gândesc mai ales la noi intrați pe piață. Acest aviz subliniază acest lucru, e foarte important, mai evidențiază și alte idei. Câteodată există mulți actori pe piață Dacă ne uităm la lanțul alimentar, există foarte mulți fermieri, dar nu există decât uh, unul sau câteva supermarketuri. Uh, deci uh, nu putem vorbi de un adevărat echilibru al puterilor. Și deci acești actori nu pot intra pe piață, deci fermierii în acest caz. Am dorit ca ei să aibă mai multă putere de negociere. Sigur că nu e vorba decât de un aviz, nu putem să intrăm prea mult uh, în detaliu, dar în orice caz această sugestie a fost inclusă ca și altele, deci noi uh, sprijinim aproape toate compromisurile. Dacă nu le putem uh, sprijini, ne vom abține și ajung la un moment uh, istoric. Cred că este pentru prima dată când GUE NGL va vota pentru un astfel de aviz. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci, Cristel, poate că uh, dorești să tragi concluziile. Uh, mulțumesc uh, foarte mult pentru toate observațiile făcute mă bucur de faptul că, în pofida pozițiilor diferite, reușim totuși să ajungem la poziții comune la Parlament. Mă bucur de faptul că aceste amendamente de compromis uh, se bucură de sprijinul majorității grupurilor politice și uh, sper ca toată lumea să voteze pentru acest uh, aviz în domeniul uh, politicii concurenței. Mulțumesc pentru cooperare și sperăm să uh, procedăm la fel și pe viitor. Mulțumesc. Mai avem câteva săptămâni totuși pentru a găsi uh, un numitor comun acolo unde persistă uh, diferențe. Deci putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, având în vedere că președinta încă nu a sosit. Olga a sosit, deci putem... A, totuși, Dita nu a sosit, nu putem trece la punctul 4. Ah, yeah, that's true. Sorry. Yes, sorry. Yes, yes, yes, yes, yes. Cooperative, cooperative intelligent transport system. Uh, Dita nu a sosit, deci nu putem vorbi despre codul comunicărilor electronice, dar nici, deci Dita nu e, nu a sosit. Punctul 7 de pe urmă de zi, o strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative. Uh, sunteți aici din partea ALDE, deci vă dau cuvântul imediat, după care vom da cuvântul raportorilor alternativi. Mulțumesc, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru contribuție pentru că am primit în total 39 de amendamente la proiectul de aviz. Mă bucur de direcția pe care o iau aceste amendamente. Majoritatea uh, urmăresc linia propunerii mele inițiale, dar altele uh, reprezintă și adăugiri valoroase. Un uh, vot eficient necesită o listă scurtă și deci voi încerca să obțin cât mai multe amendamente de compromis, uh, uh mai puține, Uh, și e și posibil și pentru că amendamentele merg uh, cam în aceeași direcție. Deci, uh, foarte puține amendamente depuse nu vor fi incluse în propunerea de compromis, dar în orice caz voi propune cinci amendamente de compromis pentru lista de vot. Ultimul aliniat va rămâne nemodificat, care extinde termenul pentru a adopta acte delegate propunem două amendamente de compromis suplimentare. Primul pentru uh, cybersecuritatea. Cred că la primul schimb de vederi uh, s-a evidențiat acest lucru, respectiv că trebuie să punem uh, uh, accentul pe cooperarea în acest domeniu și apoi să asigurăm comunicări de cât mai sigure. Apoi susținem propunerea Comisiei în ce privește standardizarea datelor eu sunt convins că nu ar trebui să vedem Europa uh, ca pe un actor izolat. În orice caz, eu consider că ar trebui să fim cât mai conciși cu putință în avizul nostru pentru Comisia TRAN. De exemplu, un amendament care face parte din uh, evaluarea de impact, ca amendamentul 19, de exemplu, ar fi greu de uh, inclus, la fel și amendamentul 36, de exemplu care nu se uh, referă la aceste sisteme de transport inteligente. Apoi, sigur că trebuie să abordăm chestiunea foarte importantă a neutralității tehnologice, care va fi foarte importantă în uh, amendamentele de compromis. Deci o să dau și indicații la vot cu minus pentru amendamentele care nu uh, respectă acest principiu al neutralității tehnologice nu întotdeauna din motive de conținut. E păcat că domnul uh, nu a plecat din sală, are un amendament cu privire la 5G. Sigur că eu sunt pentru uh, tehnologia 5G, dar nu putem astăzi să cerem comisiei să, uh, să pună peste tot 5G, având în vedere că va trebui să mai dezvoltăm această tehnologie. Uh, apoi, în ceea ce privește abordarea generală, eu sunt pentru o perspectivă liberală și văd că este o viziune care este împărtășită de către colegii mei. Așa cum spuneam, cred că uh, piața va veni cu uh, tehnologiile cele mai performante și deci noi trebuie să uh, sprijinim neutralitatea tehnologică, noi legiuitorii. Interoperabilitatea și siguranța utilizării de către consumator sunt aspecte foarte importante. Ar trebui să ne asigurăm că toate vehiculele, cel puțin pe termen lung, vor putea să comunice între ele. Pe lângă interoperabilitatea transfrontalieră, avem nevoie de Uh, sisteme interoperabile între mărcile uh, pentru automobile. Trebuie să găsim uh, un echilibru între mașinile cu sau fără conectivitate pentru că toate vor participa la, la trafic. Deci interoperabilitatea este foarte importantă pentru mine. În avizul de la IMCO foarte important este uh, alineatul 3, care Uh, vorbește despre drepturile consumatorilor în ce privește protecția datelor personale și a vieții personale. Și salut uh, sugestiile uh, care au fost făcute în această direcție, deci prin amendamente. Probabil voi face propuneri pentru ca producătorii de mașini să nu vândă sau să pună la dispoziție date personale fără consimțământul explicit al consumatorului. Cred că comisia noastră IMCO trebuie într-adevăr să pună accentul pe drepturile consumatorilor. În încheiere, termenul pentru amendamente pentru raportul final TRAN e mâine la ora 14. Versiunea inițială uh, discutată la Comisia TRAN este foarte bine, bună dar câteodată lasă cumva în urmă prioritățile IMCO și deci voi depune câteva amendamente la uh, raportul uh, IMCO, la raportul TRAN, pentru a ne asigura că și spiritul uh, comisiei noastre uh, transpare și că cât mai multe amendamente de la noi sunt uh, incluse în text atunci când vom vota raportul de la TRAM. Amendamentele de compromis pentru aviz vor fi discutate mâine mai avem o reuniune în 29 noiembrie la ora 9 dimineața. Deci, în fine, dar nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc secretariatului IMCO, mai ales doamnei Anne-Sophie Johnson, pentru ajutorul său și așteptăm cu nerăbdare următoarele etape în acest proces. Uh, v-am răpit cam mult timp, mulțumesc în orice caz pentru atenție. Mulțumim! pentru faptul că ați pus accentul pe uh, Uh, poziția IMCO. Să nu uităm că este un raport unde comisia competentă este TRAN, dar în orice caz avizul IMCO este foarte important. Uh, domnul Pospișil, uh, poate că ați observat că nu este aici din partea PP-ului, dar aș dori să menționez contribuția sa pe care mi-a transmis-o în, în limba engleză. So he also thanks very much for... Și dumnealui mulțumește pentru cooperare și a dorit să menționez două puncte. În primul rând, PP sprijină dezvoltările și realizarea acestor sisteme de, de transport inteligente cooperative. Majoritatea din amendamentele depuse au un numitor comun, de aceea se va ajunge, nu într-o manieră foarte complicată, la amendamentele de compromis. Se pare că toate grupurile politice, în principiu, sunt de acord cu poziția raportorului și nici PP-ul nu face excepție. Noi punem accentul pe un transport mai uh, curat în Uniunea Europeană, în cazul punerii în aplicare a sistemelor de transport inteligente cooperative în viitor, CITC. Uh, amendamentul 2 e compatibil cu amendamentul 3 al colegilor din partea grupului socialiștilor și democraților. În amendamentul 6 la fel ca colegul nostru de la ECR, domnul Dalton, care cred că se va întoarce, cred că se va întoarce, în amendamentul său, numărul 8, subliniem cât de important e să menținem competitivitatea în domeniul CITC. Și suntem de acord cu faptul că dezvoltarea CITC are nevoie de sprijin din partea Uniunii Europene. În amendamentul 29 noi spunem că trebuie să se acorde o atenție deosebită per securității, astfel încât să prevenim atacurile întreprinse de hacker și alte forme de abuz. Cibersecuritatea e un subiect care apare în multe alte amendamente și altor colegi de la IMCO din toate grupurile politice. Ne mulțumește faptul că toată lumea e conștientă de acest pericol legat de abuz. Protecția împotriva atacurilor cibernetice e importantă și la fel de importantă e și protejarea datelor personale ale consumatorilor, din datele din autovehicole. Acestea apar în amendamentul paisprezece. 14. Alți colegi, numeroasele lor amendamente au subliniat și acest subiect, așa că aici există acord în întreg uh, spectrul politic. Și aproape am terminat în amendamentul 21. Avem următoarea teză. E important să se creeze un cadru rezonabil pentru armonizarea tehnică, pentru standardizarea datelor și trebuie să fie elaborate definiții comune pentru punerea în aplicare cu succes a interoperabilității la toate nivelurile. Din partea noastră, din punctul nostru de vedere, principalii parteneri ai comisiei ar trebui să fie ministrii transportului și alți profesioniști, alte organizații profesioniste de la nivel național. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu raportorii din umbră la toate amendamentele de compromis. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, aceasta a fost poziția raportorului nostru de la PPE. Din partea SCD, domnul Marc Tarabella pot să vă dau cuvântul? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cu privire la acest subiect, voi vorbi pe scurt. Când vorbim de liberalizarea pieței de telecomunicații, eu aș vrea să spun să fim atenți. Când vorbim despre 5G, eu locuiesc într-un oraș din apropiere și ce vreau eu să vă spun astăzi? Liberalizarea diferitelor pieți, piețe face ca în zona rurală să se sufere și mai mult de pe urma liberalizării față de trecut. Am putea fi chiar nostalgici. Când cablu a venit în Belgia, cei din zona rurală și cei din zona urbană puteau să aibă acces cam la același preț. Dar acum lipsește investițiile, lipsește comunitatea în zonele rurale pentru că nu e profitabil să echipezi un uh, sat cu câțiva locuitori cu asemenea tehnologii. Conectivitatea în altă viteză. Devin niște nevoi importante, mai ales în zonele rurale, pentru dezvoltare. Și în Belgia nu e situația cea mai proastă din Uniunea Europeană. Există alții în situații și mai proaste. Însă conectivitatea e marea problemă dacă dorim să dezvoltăm transportul. Trebuie să poată să continue independenții să, loc, să muncească în zona rurală, arhitecți, fotografi, medici. Există și efecte perverse ale acestei conectivități, mai ales în zonele rurale. Cum spunea și raportorul nostru, 39 de amendamente au fost, amendam, au fost depuse la acest uh, raport. Nu vor exista mari dificultăți pentru a ajunge la amendamente de compromis, pentru că, cum ne spunea și raportorul, multe, multe amendamente merg în aceeași direcție eu voi atinge patru puncte care sunt importante pentru grupul meu politic. În primul rând, să ținem cont de caracterul abordabil și accesibil al sistemelor, la securitatea serviciilor, într-un cadru de care e nevoie pentru un asemenea sistem de transport inteligent și cooperativ. Trebuie să ținem cont de reducerea emisiilor, de dimensiunea de mediu, cu care putem să fim cu toții de acord. Un al doilea punct, care cred că și aici uh, va exista consens, să garantăm că se va respecta dreptul consumatorilor cu privire la protecția datelor personale și să se țină cont de cadrul juridic existent în Uniune cu la protecția datelor. Apoi, un al treilea lucru, norme ridicate pentru cibersecuritate. Ne spunea și doamna președinte, e o îngrijorare pe care o împărtășește toată lumea. Uh, această cibersecuritate trebuie să fie implementată în toate statele membre, să ne putem proteja de atacurile cibernetice, pentru că sunt unele dintre cele mai grave lucruri și apoi să ținem cont de ce consecințe vor avea aceste sisteme de transport asupra locurilor de muncă, pentru că această economie colaborativă ar putea să ducă la anumite situații dificile pentru muncitori. De exemplu, cei care livrează la domiciliu, cei din Deliveroo, sunt un fel de sclavi moderni, așa că trebuie să avem grijă să existe un echilibru, așa că există și această dimensiune socială. Așa că, normal, grupul nostru politic trebuie să sublinieze aspectele sociale, pentru că dacă nu, cine o va face. Și apoi eu cred că ne-am înțeles bine cu raportorul nostru din umbră, care e cel responsabil pe acest dosar. Mulțumim, Marc. Dacă am văzut bine și Olga dorea să intervină. Vă mulțumesc. Am dorit doar să adaug câteva puncte aici. Aș dori să vă mulțumesc pentru un raport de mare calitate și raportorului și membrilor Comisiei TRAN. Vom urmări îndeaproape soarta acestui raport în comisia competentă pe fond. Am depus mai multe amendamente raportorului și raportorilor din umbră. Acestea au legătură cu serviciul e-call, un subiect de care m-am ocupat în trecut raportul cu privire la e-call. Vă reamintesc faptul că în 2018, când regulamentul e-call va intra în uh, vigoare, aici se va include și o solicitare de platforme de interoperabilitate cu acces deschis, open access ar trebui să existe claritate aici în ce condiții acest acces trebuie să fie permis și cui se permite acest acces. Când discutăm regulamentul ICOL, când îl discutam câțiva, acum câțiva ani, a fost foarte dificil să elaborăm astfel de reguli. Așa că ar fi bine să vedem cât progres au făcut noi actori în acest sens. Raportorul cu siguranță a vorbit și despre consimțământul informat, pentru că datele nu ar trebui să fie furnizate fără consimțământul explicit al consumatorului. Nu ar trebui să fie stocate și utilizate în niciun fel. Acesta era amendamentul numărul 13. Și un ultim comentariu, informații pentru consumatori atunci când vorbim de limitarea, limitările acestor sisteme de transport inteligente în termen de securitate ale sistemelor. Da, ele pot să ne ajute la securitate, însă trebuie să înțelegem până în unde. Nu pot să ajute în legătură cu orice. Așa că 38 și 26, aceste amendamente țin cont de informațiile care ar trebui să fie furnizate consumatorilor. Și sper că vom reuși să ajungem în acord, aștept cu nerăbdare votul. Mulțumim foarte mult, Olga. Matias, poate doriți să ne răspundeți? Da, foarte, foarte pe scurt, pentru că cred că majoritatea observațiilor vor fi incluse. Din nou, trebuie să discutăm la nivel de raportor din umbră. Trebuie să nu pierdem din ochi obiectivul acestui raport și sunt convins că cei din Comisia TRAN, din Comisia competentă pe fond, pe fond vor ține cont de avizul IMCO. Trebuie să avem o abordare inteligentă și avem toate aceste observații ale colegilor care cu siguranță ne vor ajuta să ajungem la un rezultat bun. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mulțumim pentru munca făcută și acum foarte repede vom trece la punctul 8 de pe ordinea de zi și îi voi da locul la prezidiu colegei noastre, Dita.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 Okay, so, uh, good afternoon, colleagues. Bună ziua, stimați colegi, îmi pare rău că am întârziat, însă văd că Nicola e pregătit să intervină cu raportul său, așa că eu nu voi spune multe. Vom discuta despre um, regulament și implementarea sa și nevoia de reformare în serviciile profesionale. La acest raport, Nicola Dante, raportor, aveți cuvântul. Grazie Presidente, bine arrivata. Mulțumesc, doamnă președinte, bine ați venit. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru uh, colaborare raportorilor din umbră. Am lucrat excelent împreună și am făcut uh, progrese pe acest dosar. Mulțumesc și pentru observațiile din cadrul întâlnirilor de lucru, dar și pentru propunerile pe care le-am primit în scris. Majoritatea acestor sugestii au fost luate în considerare în reformularea parțială a amendamentelor de compromis. Deja am ajuns la un acord cu privire la majoritatea amendamentelor și am încredere că vom putea ajunge la un compromis și la punctele și asupra punctelor care au rămas încă deschise. Principala provocare din cadrul acestui dosar a fost aceea de a găsi un echilibru potrivit între principalele două linii directoare aparent opusă, pe de o parte, nevoia de a avea un cadru de reglementare care să favorizeze concurența loială, accesul tinerilor pe piața muncii, mobilitatea profesioniștilor, cercetarea și inovarea și, pe de altă parte, protejarea acestor servicii, permiterea statelor membre să reglementeze serviciile profesionale și să Uh, protejeze obiectivele consumatorilor și a beneficiarilor finali. Practic, acesta a fost firul roșu care reiese din numeroase soluții de compromis pe care le-am găsit. De aceea, cred că este important să vă spun că obiectivul final al statelor membre și al instituțiilor europene nu este acela de dereglementare punct de dereglementare a serviciilor profesionale. Ideea este ca în statele membre să se pună în aplicare un cadru legislativ proporțional care să aibă în vedere schimbările tehnologice și revoluția digitală. Am încercat să subliniem acest subiect în multiplele compromise, printre care, desigur, 2, 3 și 14. Tot pe aceeași logică, Comisia a oferit uh, o comunicare care cuprinde mm, foarte multe recomandări utile pentru statele membre în îmbunătățirea propriei legislații. Comisia ar trebui în continuare să dezvolte instrumente și indicatori de evaluare, astfel încât să măsoare intensitatea, dar și calitatea reglementării în statele membre. Avem nevoie de un cadru transparent și detaliat în reglementarea serviciilor profesionale, care va fi util în special practicienilor în domenii, în domeniu, dar și celor care beneficiază de aceste servicii. Ca orice evaluare cuprinzătoare a eficienței și proporționalității legislației naționale, naționale în materie de servicii profesionale trebuie să țină cont nu numai de aspecte cantitative și nu trebuie să se bazeze numai pe logici economice. Aceasta este limita propunerii comisiei, de altfel trebuie să se bazeze și pe aspecte calitative și pe obiective de interes general pe care le urmăresc statele membre. Cred că acest lucru se reflectă la compromisul 23. Explicarea obiectivelor cu caracter general, așa cum uh, se prevăd acestea în tratate și cum sunt dezvoltate în hotărârile Curții de Justiție din ultimii ani, și care ar putea să ne ajute pe viitor, deci explicarea acestora este foarte importantă. Acest lucru se regăsește în compromisul uh, 16 care este în conformitate și cu activitatea colegului Juvab în dosarul privind testele de proporționalitate. Practic, la articolul 16 am propus o listă care este identică cu cea propusă în compromisul colegului Juvab pe compromisul la articolul 5 din textul său, desigur. Am propus și un amendament de compromis 18 cu privire la legătura între recomandările Comisiei și testele de proporționalitate. L-am propus tocmai pentru a prelua multe dintre sugestiile din partea colegilor. Un compromis important dedicat directivei privind calificările profesionale și punerea sa în aplicare, directiva din 2005, modificată în 2013, reprezintă un cadru de referință important pentru statele membre și am încercat să, subliniez, să subliniem în compromisul drepturi, faptul că dispozițiile acestei directive trebuie puse în aplicare cu hotărâre și determinare de către autoritățile naționale, în special cele care au legătură cu articolul 59 și trebuie să fie implicate toate profesiile și toate părțile interesate. E vorba de compromisurile 9, 10, 11, 12 și 13. Numai prin punerea în aplicare de plină a directivei putem să dispunem de un cadru foarte bun pentru reglementarea serviciilor profesionale europene și putem uh, să le comparăm. Pentru a garanta o calitate înaltă a serviciilor profesionale în Europa, avem nevoie nu numai de un cadru normativ eficient și proporțional, dar mai avem nevoie și de politici active, coordonate, care să sprijine aceste servicii profesionale și să ia în calcul noile provocări prezentate de globalizare și de digitalizare. Practicienii din Europa au nevoie de politici pentru formarea pe termen lung și pentru dobândirea continuă de noi competențe, de servicii care să asigure interoperabilitatea la nivel european și reducerea poverilor administrative nejustificate, un acces mai simplu la um, fondurile europene și, desigur, toate acestea pe baza idei că a, aceste servicii profesionale sunt comparabile cu IMM-urile. Viitorul profesiilor reglementate se regăsește într-o secțiune aparte a acestui raport și ia în calcul toate amendamentele propuse de colegi. Eu îmi voi încheia aici prezentarea amendamentelor de compromis și Mulțumesc din nou uh, colegilor raportori din umbră pentru disponibilitate și pentru efortul făcut. Thank you very much, Nicola. On behalf of EPP, it's Andreas Schwab and Roger. Domnul Schwab din partea PP-ului și e reprezentat de colega noastră. Din nou sunt portavocea PP-ului astăzi. Nu știu de ce lipsește toată lumea, ca să fiu sinceră. Însă eu mă aflu aici și asta e important, sau? Andreas Schwab, din păcate, nu poate să fie alături de noi. După cum știți, sunt vremuri dificile pentru coaliția Jamaica în Germania și cred că de aceea nu se află alături de noi, însă nu știu. În lipsa sa, eu îi mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca bună și pentru cooperare pe acest dosar foarte important. Dumnealui consideră că toate punctele importante pentru PPE pe dosar se regăsesc în amendamentele de compromis. Acest uh, lucru înseamnă în special regulamentul ca atare nu poate fi văzut ca un obstacol pe piață. Reglementarea pe piață poate să aibă multe efecte pozitive. Se poate asigura o înaltă calitate a serviciilor, transparență pentru consumatori cu privire la calificările unui furnizor de serviciu și supraveghere, supraveghere prin intermediul camerelor profesionale statele membre trebuie să se asigure de faptul că regulamentul și reglementarea e una proporționată, nediscriminatorie și justificată. În al doilea rând, recomandările de reformă nu înlocuiesc necesitatea procedurilor de încălcare. Recomandările arată că Comisia Europeană știe care sunt reglementările profesionale în diferitele state membre, și care sunt uh, neconforme cu legislația europeană. Comisia abordează aceste chestiuni prin intermediul unei recomandări pentru reformă, însă acestea nu pot să înlocuiască acțiuni de punere în aplicare din partea Comisiei prin procedura de încălcare. Și un al treilea punct important pentru Andreas Schwab e indicatorul de restrictivitate, care poate fi folosit doar ca pentru indicații în ceea ce privește regulamentul. Acest, indi, acest indicator poate ține cont doar de date cantitative, nu evaluează calitatea regulamentului. Uh, de aceea poate fi văzut doar în termeni indicativi și nu poate fi văzut ca dovadă că statele membre are prea multă sau prea proastă legislație în domeniu. Și din nou mulțumește pentru cooperare și ne reamintește că e foarte important și calendarul. Votul va avea loc la data de 4 decembrie, apoi uh, sunt sesiunea plenară și așa mai departe. Mulțumim! Mulțumim, Roja. Din partea ECR îl avem pe domnul Richard Zuli. Mai e altcineva care dorește să intervină? Dacă nu e cazul, atunci uh, reprezentantul din partea ALDE. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului Danti pentru munca într-adevăr excelentă la reuniunile cu raportorii din umbră. Procesul a fost unul fost foarte constructiv, cum spunea și PP-ul, și cu toții suntem foarte fericiți să spunem că ALDE poate să sprijină o mare parte din amendamentele de compromis. Sprijinim compromisurile de la 1 la 15, 18, 22, 22, 24, 26 și 30. În cazul compromisurilor 16 și 17, sprijinim comentariile făcute de ECR pe care vi le-am transmis înainte de reuniune. Avem niște modificări minore pe care le-am dorit introduse la 23 și 31, însă sunt niște schimbări minore. Și cu siguranță vom putea găsi o soluție. În rest, considerăm că s-a ajuns la un bun compromis, raportul este unul bun și ne face plăcere să vă spunem că vă sprijinim. Mulțumim foarte mult, GUE. Nu avem raportor din umbră, nici de la vers, nu avem pe nimeni, NF nimeni. Mai dorește oricine altcineva să intervină? Dacă nu e cazul, Nicola? Voglio ringraziare i colleghi. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru uh, sugestii, vreau să mulțumesc în special uh, pentru uh, munca depusă, pentru redactarea amendamentelor de compromis. Vreau să mulțumesc domnului Șelimovici. În ceea ce privește compromisul 16, v-am spus că am preluat lista propusă de domnul raportor PPE domnul Andreea Schwab pentru textul care se referă la testele de proporționalitate. Deci uh, am uh, păstrat această parte comună în ceea ce privește restul textului, cred că vom putea să îl îmbunătățim în cele ce urmează și vom putea prelua toate sugestiile făcute. Dar în cele din urmă, cred că este un text pe care majoritatea acestei comisii îl poate susține. Este o contribuție importantă din partea Parlamentului European pe un subiect esențial, precum cel al profesiilor reglementate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Votul la IMCO va avea loc la 4 decembrie, așa cum s-a spus deja. Putem să trecem atunci la următorul punct. Okay, uh, so uh, as you know there was Așa cum știți, au fost niște modificări pe ordinea de zi. Nu am discutat despre trialog, așa că vă voi da eu informații acum. Era primul punct de pe ordinea noastră de zi cu privire la codul comunicațiilor electronice în Uniunea Europeană. Cum știți, e un pachet voluminos, negocierile sunt conduse de ITRE, dar încă are competențe pe o treime din text și dispozițiile care au legătură cu um, drepturile utilizatorilor finali și obligațiile. Acest lucru înseamnă că IMCO e o parte importantă din acest trialog și negociază în mod direct cu Consiliu. Am avut un prim trialog neoficial la data de 25 octombrie la Strasburg sub uh, președinție ITRE. Pe timpul reuniunii am discutat despre prioritățile politice ale colegitorilor și ale comisiei. Din perspectiva IMCO, eu am uh, deschis subiectul discriminării în ceea ce privește uh, domeniul intracomunitar, apoi obligațiile de servicii, di dispoziții privind disabilitățile mai puternice în cod și apoi mai multe drepturi care să îi protejeze pe consumatori și să ajute inovarea. Pentru a avansa cât de repede munca la nivel tehnic, am hotărât să împărțim munca în trei părți. Uh, o parte pe cod în ansamblu său, prima parte, adică a doua cu privire la directiva existentă USD și a treia pentru viitoarea structură BEREC. IMCO conduce discuțiile tehnice pe a doua etapă și toți uh, raportorii din umbră de la IMCO au putut să participe la discuții. Vom avea un al doilea trialog neoficial pe data de 6 decembrie cu o sesiune de dimineață în care vom discuta subiecte de importanță pentru ITRE, iar apoi după, după amiaza dispozițiile pe competența IMCO. În al doilea trialog vom discuta următoarele subiecte. Abordarea în ceea ce privește drepturile consumatorilor finali, apoi în ceea ce privește armonizarea și obiectivul, iar apoi 112, apelurile inter- în interiorul Uniunii, Double Lock și Spectrum. Așa că aici mă voi opri dar um, sunt pregătită să discut în continuare, mai ales cu raportorii din umbră din diferitele grupuri politice. Și acum mă întreb dacă comisia ar dori să intervină sau putem continua cu ordinea de zi. Vă rog. Vă mulțumesc foarte pe scurt. Cred că suntem în totalitate de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Am reușit deja să avansăm pe uh, aspectele tehnice pe care ni le-ați descris, așa că noi considerăm că și al treilea trilog va fi unul de succes. La cererea Consiliului și Parlamentului, pe aceste apeluri intra-Uniune, am, v-am oferit două documente neoficiale de care se poate ține cont. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult și acum putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 9. Un aviz și nu îl avem pe raportor alături de noi, putem mm, să nu, nu putem. Ok, colegi, uh, one minute, we will just... Stimați colegi, să așteptați, vă rog, un minut, vedem dacă raportarea poate să vină sau nu. quick update, uh, O scurtă actualizare, doamna raportor, doamna Meidel se află în clădire, așa că sperăm că ni se va alătura în curând, în 3-5 minute. Dar rămânem tot mai puțin și mai puțin. attendant Godot.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 Bine, putem continua. Doamna Maitel nu este aici, însă e înlocuită de un coleg. E vorba de avizul cu privire la propunerea de directivă pentru capacitarea autorităților um, în materie de concurență a statelor membre pentru a pune în aplicare mai bine dispozițiile și pentru a asigura buna funcționare a pieței interne. Știți că este un aviz simplu, în conformitate cu norma 53 pentru Comisia Econ. Roja, ai cuvântul. Da, mulțumesc. Tocmai uh, am primit uh, mesajul Evei, care se pare că e prinsă în uh, același ambuteiaj în care ai fost prinsă și tu mai devreme. Și dânsa ne transmite următoarele. Majoritatea amendamentelor prezentate sunt în conformitate cu propunerea Comisiei de a consolida aceste autorități și de a le oferi mai multă independență și resurse. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea lor și pentru abordarea constructivă. Consider că noi toți am făcut uh, un efort pentru a asigura buna funcționare a acestei directive, atât în ceea ce privește rezolvarea nevoilor autorităților de concurență, dar și pentru a îmbunătăți aplicarea articolelor 101 și 102 din tratate. Am uh, lucrat îndeaproape cu Comisia pentru a clarifica câteva aspecte și pentru a mă asigura că aceste amendamente sunt compatibile cu normele existente. Acest lucru s-a reflectat și în indicațiile mele de vot. În ceea ce privește aspectele pe fond, nivelul de finanțare pentru aceste autorități, E vorba de nivelul de finanțare um, pentru care se, poate, care se poate solicita. Aici am reușit uh, să ajungem la un bun compromis. Amenda maximă nu ar trebui să fie sub 10% din cifra de afaceri globală a întreprinderii în anul financiar precedent. În timpul schimbului de opinii cu autoritățile naționale competente, a fost foarte clar că majoritatea acestora doresc amenzi mai mari decât 10%. Acest lucru, în special, pentru că doresc ca aceste uh, amenzi să fie uh, descurajatoare pentru uh, cei vizați. De aceea sprijinim acest compromis. De asemenea, sprijinim uh, și uh, această perioadă de așteptare pentru angajații autorităților competente și pentru pentru avertizori. Consider că textul de compromis reflectă uh, acest uh, lucru. Se spune că uh, după ce și-au părăsit posturile, foștii angajați trebuie să-și uh, uh, să aștepte o perioadă până să ocupe un alt loc de muncă. E vorba de compromisul privind considerentul 15. Deci trebuie să existe așa numitele cooling period și uh, foștii angajați nu trebuie să preia posturi în sectorul privat. În ceea ce privește introducerea protecției pentru avertizorii individuali propusă de SND, amendamentul 40. Considerăm că uh, aceasta ar putea da naștere anumitor controverse, pentru că în majoritatea statelor membre nu există astfel de practici ar putea fi controversată introducerea unor dispoziții generale fără o dezbatere și fără o evaluare potrivită pe marginea acestui subiect. În, anumitor, în anumite state membre, astfel de dispoziții ar putea să pună probleme în ceea ce privește garantarea anonimității celor care furnizează informații și acest lucru din cauza dispozițiilor naționale. Mai mult de atât, propunerea de directivă deja introduce propuneri propuneri uh, cu privire la programe la nivelul companiilor. Aceste programe flexibile au fost utilizate de către companii pentru prevenirea cartelurilor. Multe state membre au de asemenea practici foarte bune în acest domeniu. De aceea consider că introducerea protecției individuale a avertizorilor nu este necesară. Mai mult de atât, consider că proiectul de aviz um, aduce o valoare suplimentară proiectului de directivă și um, invit toți membrii IMCO să-l sprijine. Atât din partea doamnei Maidel. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna uh, Roja, din partea SND, doamna Grapini, înlocuită de domnul Danti. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze numele Mariei, care nu a putut fi prezentă la discuțiile de astăzi, pentru că a trebuit să participe la voturile din Comisia Libe. Raportoarea din umbra grupului nostru mulțumește doamnei raportor pentru colaborarea foarte bună și salută rezultatul la care s-a ajuns. Această propunere de directivă este esențială pentru a garanta pe deplin respectarea principiilor și a normelor privind concurența și pentru a permite autorităților naționale competente să pună în aplicare în mod mai eficient aceste dispoziții, contribuind astfel la crearea de produse și de servicii de calitate pe piața internă la prețuri accesibile pentru toți consumatorii. SND a înaintat 14 amendamente în care se reiterează importanța aplicării la scară europeană a politicilor privind concurența. Din acest motiv, autoritățile naționale competente trebuie să dispună pe de o parte de o legislație adecvată în ceea ce privește sancțiunile, adică o astfel de decizie privind sancțiunile trebuie să fie aplicată peste tot în Uniunea Europeană și pe de altă parte trebuie să dispună și de resursele financiare necesare pentru a-și dezvolta activitățile specifice și pregătirea continuă a personalului permanent. Aspectele mai controversate ale propunerii au avut de a face tocmai cu aceste sancțiuni. Compromisul final clarifică textul Comisiei și oferă mai multă flexibilitate statelor membre. Acesta prevede că o autoritate națională competentă poate să impună oricărei întreprinderi sau asociații de întreprinderi o uh, amendă maximă de minim 10%. Grupul nostru a subliniat prin amendamente și nevoia unei protecții eficiente pentru avertizori, pentru persoanele care semnalează sau divulgă informații cu privire la um, punerea în aplicare a normelor privind concurența în Uniunea Europeană și sper că acest aviz va beneficia de sprijinul celorlaltor grupuri de asemenea. Mulțumesc. Văd că din partea ECR nu este nimeni aici. Din partea ALDE, numele ALDE, mulțumesc și eu, domnului raportor, sunt foarte mulțumită de rezultatul final. Cred că principalul obiectiv pentru toată lumea a fost acela ca autoritățile naționale competente să dispună de toate prerogativele necesare, să fie funcționale pe deplin și cred că prin intermediul acestui text putem să ne atingem acest obiectiv. Vom vota mâine. Mă bucur foarte mult pentru buna cooperare pe care am avut-o cu raportorii din umbră și dacă nu mai dorește nimeni să intervină, putem încheia sesiunea de astăzi. Ne vom revedea mâine la ora 9 dimineața. Mulțumesc! Thank you very much.